Dragi colegi, doamnelor și domnilor, haideți să începem. Ședința conferinței președinților deschisă membrilor. Permiteți să-mi deschid acum ședința conferinței președinților deschisă tuturor membrilor, spune domnul președinte în poloneză. Deci, iată o formulă diferită de data aceasta și urez bun venit domnului Van Rompuy și domnului Barroso, președintelui Comisiei Europene, care participă și dânsul la toate consiliile europene. După cum știm cu toții, ultimul Consiliu European va rămâne în istorie ca un consiliu foarte important. Știm care au fost subiectele discutate și știm că cea mai spinoasă problemă discutată a fost uh, zona Schengen și criza monedei euro. Moneda euro și uh, zona Schengen de liberă circulație sunt uh, elemente de bază ale Uniunii Europene și trebuie să fie protejate. Poziția Parlamentului European în acest sens este foarte clară și cred că întâlnirea noastră de astăzi este foarte importantă. Mulțumesc mult domnului Van Rompuy și domnului Barroso pentru faptul că au găsit timpul uh, în programul lor atât de încărcat să se întâlnească astăzi cu noi. Mai întâi voi da cuvântul domnului Van Rompuy, care ne va prezenta concluziile Consiliului European de joia și vinerea trecută. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Este o onoare pentru mine să vă prezint acum rezultatele Consiliului European la care am făcut progrese în mai multe domenii. Prima zi a fost devotată economiei și s-au luat uh, decizii de trei tipuri. Pe de o parte, coordonarea politicilor economice pe baza ceea ce s-a făcut în Consiliul European și Pactul Euro Plus, în al doilea rând, uh, aplicarea pachetului din martie și, în al treilea rând, situația statelor Uniunii Europene și programului UE-FMI, um, inclusiv situația Greciei. În legătură cu uh, coordinarea politicilor economice s-a încheiat uh, în primul semestru primul cadru pentru coordonarea politicilor. Am avut o discuție în legătură cu uh, alegerile bugetare ale statelor membre și reformele economice. Am uh, sprijinit recomandările Comisiei adresate statelor membre fără um, a le diminua. Subliniez acest lucru. Acest lucru este um, important pentru că Comisia a făcut recomandări ferme. Statele membre acum trebuie să țină cont de aceste recomandări în momentul în care își pregătesc bugetele și aplică reformele. Din discuțiile noastre am rămas nu doar cu ideea că statele membre pot să accepte recomandările Comisiei, dar și că membrii Consiliului European uh, s-au angajat să le aplice. Am discutat și despre Pactul Euro Plus, aplicarea acestuia de statele membre, toate cu excepția patru state care participă la aceștia. Cu toți am fost de acord că ne îndreptăm în direcția cea bună pentru a spori competitivitatea, ocuparea, pentru a consolida stabilitatea financiară, a îmbunătăți uh, starea finanțelor publice și pentru a reforma sistemul de pensii, pentru ca a fi durabil. Dar am uh, ajuns la concluzia că următoarele angajamente în cadrul acestui pact trebuie să fie și mai ambițioase și mai concrete. Cu această coordonare a politicilor economice mai uh, bună, Uniunea Europeană a tras învățăminte de pe urma crizei uh, datoriilor statelor suverane. Știm acum că o criză într-un stat afectează toate celelalte state, mai ales uh, dacă sunt state care au și ele moneda euro. Există un sentiment al responsabilității comune, chiar dacă trăim timpuri dificile. Dorim să consolidăm Uniunea Economică și Monetară. Al doilea element abordat a fost situația aplicării pachetului din martie de măsuri economice. Am uh, sprijinit uh, textul modificat privind Facilitatea Europeană pentru Stabilitate și uh, textul privind mecanismul european de stabilitate, această plasă de siguranță permanentă pentru viitor. Am amintit importanța um, testelor de rezistență absolut transparente. Acest pachet este important pentru îmbunătățirea um, guvernanței economice. E vorba de așa numitul six-pack. Uh, e de asemenea nevoie de mai multă supraveghere macrofinanciară. Este un aspect care știu că este foarte important pentru Parlamentul European. Consiliul și Parlamentul sunt de acord în legătură cu mai mult de 95% din text. Și de aceea cer legiuitorilor să încheie negocierile pentru ca acest pachet important să poată să fie adoptat curând. Sper la următoarea plenară a Parlamentului. Fericit președinția maghiară și Parlamentul pentru tot ceea ce au realizat până acum. În negocierile cu Consiliul, Parlamentul a obținut îmbunătățiri semnificative ale textului. Ministrul maghiar care conduce Consiliul spune că calitatea textului s-a îmbunătățit mult și pachetul a devenit mai ferm și mai coerent. Delegația Parlamentului la trialog a reușit, între altele, să codifice semestrul european în textul juridic, inclusiv să introducă prevederi pentru evaluarea progreselor statelor membre în aplicarea strategiei 2020 pentru creștere și ocupare, pentru a se asigura că majoritatea calificată se aplică pentru 6 din 5, 5 din 6 hotărâri, când este din punct de vedere juridic posibil, inclusiv recomandările privind prevenirea și corectarea dezechilibrilor macroeconomice. Mai există dezacorduri în legătură cu alte aspecte, dar Consiliul a făcut o ofertă. Parlamentul dorește un rol egal cu Consiliul pentru a determina uh, instrumentarul pentru evaluarea dezechilibrilor macroeconomice, pentru lupta împotriva fraudelor și garantarea uh, independenței autorităților naționale de statistică, pentru introducerea unor sancțiuni uh, dacă există un dezechilibru excesiv. Sunt lucruri importante, dar doresc să spun Parlamentului și Consiliului că a venit timpul să-și ajungă la un acord pe baza unui compromis bun. Pozițiile sunt foarte apropiate una de alta, dar îmi dau seama că orice modificare semnificativă va fi greu de făcut. După cum spun francezii, în franceză, le mieux ne, ne doit pas être l'ennemi du bien, mai bine nu trebuie să fie inamicul binelui. A treia parte din discuția privind aspectele economice s-a referit la situația țărilor care uh, fac parte din programul UE Femei. Irlanda a aplicat bine programul de reforme și s-a apreciat acest lucru. Ne-am bucurat de asemenea de faptul că există un consens între toate partidele politice din Portugalia pentru a aplica reformelor. Legătura cu Grecia am adoptat un text lung pe care l-ați văzut în concluzii S-a subliniat importanța deosebită de a se, ca Parlamentul grec să adopte legile foarte importante o strategie fiscale. Parlamentul grec le discută chiar astăzi. Această, adoptare acestor legi va oferi o bază pentru un nou program sprijinit de partenerii europeni și de femei. Astfel, Grecia va primi fondurile pentru a-și uh, respecta uh, angajamentele din luna iulie. Abordarea euro grupului va fi reevaluată pe 20 iunie în ceea ce privește reimplicarea sectorului uh, privat pentru a cumpăra obligațiunile Greciei. Stimați deputați, în a doua zi, dezbaterea uh, a privit trei aspecte. Reacția noastră la uh, evenimentele din Uniunea Arabă, imigrația și libera circulație a persoanelor și aderarea Croației. În legătură cu primul aspect, Uniunea Europeană dorește să continue să aibă o cheie de jucat în evenimentele istorice din nordul Africii și Orientul Mijlociu. Fără Uniunea Europeană, cu siguranță ar fi existat totuși primăvara arabă, dar n-ar mai fi existat și vara arabă. Au avut loc și evenimente, evenimente pozitive și negative. Pozitive în Tunisia și Egipt, unde uh, au avut loc revoluții, în Maroc, unde s-au făcut uh, reforme constituționale, în Iordania, de asemenea, s-au făcut uh, reforme și în Algeria s-au, uh, făcut pași înainte. Dorim să sprijinim aceste uh, procese și uh, să lucrăm în parteneriat cu țările din regiune pentru reforme economice în, în avantajul cetățenilor. Vom evalua uh, performanța și nevoile partenerilor. Consiliul European a condamnat foarte ferm represiunea uh, și violența șocantă din Siria și faptul că regimul sirian continuă violența împotriva propriilor cetățeni, alegând calea represiunii în loc să-și respecte propriile premisiuni uh, pentru reforme, regimul își pune sub semnul întrebării legitimitatea. Cei care comit violența împotriva civililor trebuie să răspundă. Concluziile Consiliului de pe 20 iunie 2011, Consiliul European um, s-a bucurat uh, de adoptarea de noi sancțiuni și așa a exprimat sprijinul pentru sancțiunile diplomatice pentru a se asigura că Consiliul de Securitate al ONU poate asigura stabilitatea în zonă și să poată să reacționeze la situația din Siria. Ceea ce privește Libia, presiunea militară va continua atât timp cât uh, Gaddafi um, rămâne acolo. Uniunea Europeană pregătește cu, par- cu partenerii europeni tranziția uh, democratică de după Gaddafi. De asemenea, în ceea ce privește Yemenul, uh, am uh, cerut o tranziție uh, deschisă și inclusivă. A doua, as- un al doilea aspect abordat în a doua zi a fost imigrația. Acest subiect a devenit și mai urgent în urma uh, evenimentelor din uh, nordul Africii. În primul rând, trebuie să reducem presiunea migrației în, uh, la granițele noastre sudice și asta putem face numai ajutându-i pe tinerii din nordul Africii să-și construiască uh, un viitor. O politică de migrație de succes începe în afara granițelor noastre. De aceea, avem nevoie de parteneriate noi cu aceste țări care vor include diferite aspecte, inclusiv mobilitatea. Apoi am dat undă verde în Consiliu uh, din nou con, um, propunerii Comisiei care va servi ca o bază pentru negocieri viitoare. Am confirmat uh, data de 2012 pentru crearea sistemului comun european de azil. În ceea ce privește Schengen, șefii de stat și de guvern sunt, uh, susțin ideea libertă, uh, liberei circulații a persoanei. Este un drept fundamental al cetățenilor. Fără a submina acest drept uh, fundamental, sim, simțim nevoia de a îmbunătăți regulile Schengen. Ar trebui să fie uh, introduse mecanisme de siguranță care să nu pună, uh, să nu uh, pericliteze sistemul Schengen, dar să nici nu limiteze uh, mobilitatea în Europa. S-ar putea introduce o clauză care să permită reintroducerea excepțională a controlelor la frontieră în situații critice și în momentul în care un stat membru nu mai poate să facă față obligațiilor sale. O astfel de măsură s-ar lua numai pe baza unor obiective și criterii foarte clar stabilite și numai pentru o perioadă de timp strict stabilită. Asta și numai ca răspuns la o situație de urgență. Sprijinim acordul atins între Parlamentul European și Consiliu pentru consolidarea Frontex, agenția noastră pentru frontiere externe. Va permite, de exemplu, Frontex să uh, trimită ofițeri de legătură în țări terțe și asta în conformitate cu noua politică de vecinătate. De acum încolo, echipele de uh, poliție de frontieră se vor ocupa de acest uh, lucru. În ultimul rând am discutat uh, problema Croației. Uh, s-a deschis drumul aderării Croației ca cel de-al 28 state, stat membru. Ne așteptăm ca înainte de luna iunie să încheiem negocierile, iar apoi până la finalul anului să semnăm tratatul, iar uh, aderarea să aibă loc la mijlocul anului 2013. Iată se creează un nou impuls pentru vocația europeană a statelor din Balcanul de Balcanii uh, Occidentali. Uh, în plus, domnul Mario Draghi a fost numit președinte al Băncii Centrale Europene începând cu 1 noiembrie din acest an, în urma avizului pozitiv dat de către Parlamentul European cu o majoritate largă. Cu aceasta închei raportul asupra uh, subiectelor discutate la Consiliul European, una dintre decizii fiind deosebit de pozitivă și anume uh, cea cu privire la Croația, care va duce la îndeplinirea unor aspirații uh, ce țin de mult ale poporului croat. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, spune președintele Parlamentului. Aș dori să îi dau acum cuvântul domnului José Manuel Barroso pentru a interveni în numele Comisiei Europene. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați ai Parlamentului European, cred că am încheiat un Consiliu uh, European cuprinzător care va avea uh, consecințe largi pentru Uniunea Europeană. Mă refer la politica economică, la migrație, la vecinătatea sudică, dar și la uh, aderarea Croației. În plus, în ceea ce privește situația din Grecia, am arătat din nou că putem să ajungem la un acord atunci când este nevoie. Mă bucur să vă pot uh, anunța că um, implementarea uh, în Irlanda și în Portugalia a programelor Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional uh, decurg conform planului. La 15 luni după pachetul cuprinzător, după ce s-a căzut de acord asupra acestuia, um, domeniul său de aplicare a fost justificat, iar acum avem nevoie de o nouă cale de a aborda interdependența economiilor noastre. Avem nevoie de o nouă abordare a politicii economice în zona euro și în Europeană în uh, totalitatea ei. Comisia Europeană este de părere că este nevoie de mai multe eforturi pentru consolidarea finanțelor publice și pentru implementarea reformelor. De aceea, extinderea domeniului de aplicare, de aplicare este foarte importantă, așa cum am arătat și în Grecia, pentru a crea noi locuri de muncă și creștere economică. Mă bucur că uh, am căzut de acord să uh, oferim un uh, pachet cuprinzător de asistență Greciei. Cred că numai așa se pot, uh, se pot atinge rezultate, prioritizând creșterea Apoi, în această discuție, aceste aspecte au fost foarte importante și pot să vă spun că s-a creat o orientare foarte clară pentru lunile ce urmează. Asta înseamnă um, bazate pe propunerile comisiei, bineînțeles. În lunile ce urmează um, suntem încrezători, dar ne bazăm pe colegiuitor pentru a ajunge la un acord complet și final cu privire la uh, pachetul de guvernanță economică până în vară. Stimați membri ai Parlamentului, am fost impresionat de deschiderea uh, de care au dat dovadă șefii de stat și de guvern în cadrul discuțiilor, așa cum a spus și uh, președintele Consiliului um, am ajuns la compromisuri. Încercăm să schimbăm modul în care aceste aspecte erau abordate sub strategia Lisabona. Încercăm să recunoaștem interdependența economiilor noastre și să acceptăm un efort colectiv de politică reală. Dezbaterile au fost caracterizate de un binevenit, de o, de o bunăvoință foarte binevenită, Uh, fapt care mi-a dat speranță, la fel ca și uh, disponibilitatea Consiliului de a uh, face eforturi înspre um, piața unică și um, mai ales sprijinirea IMM-urilor și micro-întreprinderilor. De asemenea, până în 2015 se va adopta o foaie de parcurs cu privire la um, agenda digitală. În plus, a, a existat o recunoaștere a faptului că este nevoie de mai multe eforturi în ocuparea forței de muncă, eficacitatea energi energetică, cercetare și dezvoltare, educație și așa mai departe. Sunt domenii în care încă nu, lucrurile nu decurg uh, cum, ne, cum ne-am dorit. Bineînțeles, nu, progresul nu ne face să fim naivi. Bineînțeles, uh, măsura va fi implementarea națională. Vom trece de la semestrul european la uh, ceea ce ar fi primul semestru național, respectiv modul în care statele membre implementează uh, măsurile și um, acordurile adoptate de către Consiliul European. Migrația continuă să fie un domeniu um, umplut de emoții. În multe cazuri, migrația este folosită ca, de către uh, forțele naționaliste extreme uh, pentru a combate într-o retorică împotriva Uniunii Europene. Iar asta este un motiv pentru noi pentru a avea o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește migrația. De multe ori am spus-o și repet că libera circulație a persoanelor este uh, una dintre realizările cele mai mari ale Uniunii Europene. Este un pilon al Uniunii Europene, o libertate fundamentală și un aspect critic pentru uh, recuperarea economică în piața unică integrată. Nu dorim ca libera circulație să fie, sub, uh, să fie pusă sub semnul întrebării. Este ceva ce nu are voie să fie pus în pericol. În acest context, recunoașterea de către Consiliul European a liberei circulații a persoanei a persoanelor ca un principiu de bază al Uniunii Europene și ca un drept fundamental a avut o importanță majoră în contextul dezbaterii politice actuale. Practic, s-a subliniat nevoia de a proteja Schengen și de a îmbunătăți guvernanța acestuia. Se propune o, un sistem de monitorizare și evaluare uh, la nivel european. Uh, Comisia a făcut această propunere și Consiliul a acceptat-o. Comisia de asemenea a făcut uh, propuneri pentru a, uh, a complementa acest sistem cu un sistem de siguranță, pentru a avea răs, posibilitatea de a reacționa și de a răspunde în cazul în care o anumită frontieră este pusă sub presiune um, excepțională. Uh, ca o ultimă măsură um, s-a cerut pentru o perioadă limitată reintroducerea sau posibilitatea reintroducerii uh, controalelor la graniță în cazul în care statul membru nu își respectă obligațiile conform reglementărilor Schengen. Dar subliniez faptul că uh, Consiliul a recunoscut că acest, uh, această măsură nu va avea voie să împiedice libera circulația persoanelor. În ceea ce privește azilul, poziția Comisiei și a Consiliului este clară. Trebuie să avem uh, ca um, sistemul comun uh, de azil să fie finalizat până în 2012. Pro, uh, propunerea Comisiei uh, vă stă la dispoziție și sunt convins că vom uh, putea atinge acest, um, acest obiectiv. S-a discutat și vecinătatea sudică și mă bucur că Consiliul European a susținut comunicarea Comisiei Europene în această privință. Președintele Consiliului European a prezentat în mod cuprinzător rezultatele, deci pentru a nu vă răpi prea mult din timp, nu voi intra în detalii. Să trecem la Balcanii Occidentali. Aici am avut o decizie istorică cu privire la aderarea Croației. A decis că negocierile se vor încheia până la finalul lunii. Uh, astfel încât uh, tratatul de aderare să fie semnat până, în 2000, până la finalul anului 2011. Acordul uh, este caracterizat de o strictă condiționalitate, iar toată, și toată lumea a încurajat Croația să își continue progresele astfel încât să nu existe niciun fel de probleme la aderare ceva despre Grecia. Avem un plan despre Grecia și un uh, plan fiscal pe termen uh, mediu asupra cărora am căzut de acord cu autoritățile greci, grecești. Trebuie ca aceste măsuri însă să fie implementate. Situația este dificilă, dar nu imposibilă. Pentru a rezolva această situație trebuie să facem uh, tot ce putem pentru a sprijini Grecia în situația dificilă în care se află. Bineînțeles, competitivitatea sporită este cheia la, uh, pentru prosperitatea pe termen lung a Greciei. Trebuie să nu uităm că este vorba de o reformă cu un scop social. Trebuie să ne amintim că fiecare euro cheltuit pentru uh, plătirea datoriilor este un euro care nu merge la un spital sau la o școală. Trebuie să creăm creștere economică și locuri de muncă, dar avem nevoie de reforme astfel încât să asigurăm aceste două lucruri. Nu în ultimul rând, um, felicitări lui Mario Draghi pentru numirea sa în calitate de președinte al Băncii Centrale Europene. Uh, îl sprijinim um, și suntem de părere că este o personalitate foarte competentă și urăm toate cele bune în noua sa funcție. Așadar, a fost un Consiliu European de succes. Cred că avem la ora actuală o bază bună pentru a continua munca noastră în unele domenii foarte critice, cum ar fi guvernanța economică și migrația. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte Barroso, pentru remarcile dumneavoastră în numele grupurilor parlamentare, în numele PPE, domnul Joseph Dol. Aveți cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, numai Grecia și țările cu datorii excesive a fost acționată de piețe în ultima vreme, ci multe alte state membre din cauza politicilor noastre. Mă bucur că șefii de state și de guverne au conștientizat și au adoptat poziții, opoziții unite la Consiliul European privind economia, politica imigrației sau relațiile cu vecinii noștri din Est și din Sud. Spun acest lucru, repet acest lucru în numele grupului meu, de la începutul crizei, soluția la problemele noastre nu este mai puțină Uniunea Europeană, ci mai multă Uniunea Europeană, mai mult comunitarism. Ascultați-mă, domnule Faraj. Puteți să părăsiți sala, articolul... Puteți să părăsiți Uniunea Europeană. Constituția Europeană vă permite acest lucru. Este adevărat acest lucru în legătură cu moneda noastră comună, moneda euro, care merită mai puține comentarii, de multe ori contradictorii și mai multe decizii bazate pe realitățile noastre economice. Grecia ca toate țările care solicită ajutorul partenerilor lor trebuie să-și facă treaba, să ia toate măsurile necesare pentru a reduce datoriile și pentru a regăsi calea unei creșteri sănătoase și durabile. Numai în aceste condiții pot fi deblocate fondurile și doar dacă aceste fonduri sunt folosite cum trebuie, se pot debloca și alte fonduri mai apoi. Pun o întrebare domnului Van Rompuy. Cum se poate explica. Mi s-a tot pus întrebarea și aș dori ca președintele Consiliului și președintele Comisiei să-mi, să-mi dea un răspuns. Cum putem explica că moneda noastră, euro, așa spusă, slabă sau muribundă, uh, are un curs de uh, 1 uh, euro 40 un dolar 40 împotriva uh, sau pentru uh, un euro. Uh, Uh, am, uh, ar fi bine să existe paritate între euro și uh, dolar. Am avut în trecut și un curs de schimb de 0,85 și n-a murit nimeni. Trebuie să se reafirme o problemă, o chesti- un principiu esențial, acela al competitivității economiei noastre. Competitivitatea nu este uh, un, doar un termen fără, fără conținut, nu este o chestiune abstractă, e vorba de uh, Um, asigurarea modului nostru de viață. Numai astfel putem uh, atinge obiectivele strategiei 2020. Modelul nostru social se bazează pe competitivitate, precum și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderilor mari, a învățământului, a formării, cercetării, inovării și ocupării. Un singur exemplu, pentru că uneori trebuie să dăm exemple pozitive. În sectorul aeronautic, în ultimele zile la salonul de la Bourget, Airbus a obținut 730 uh, de comenzi. Iată un exemplu de competitivitate a unei întreprinderi europene. Iată genul de competitivitate care trebuie favorizată pentru a crea locuri de muncă în Europa, așa cum s-a întâmplat în compania Airbus. Competitivitatea se bazează pe îmbunătățirea pieței unice, um, simplificarea obligațiilor pentru întreprinzători, dar și pe o abordare convergentă în politicile noastre bugetare, fiscale și sociale. Și în acest sens salut voința Consiliului de uh, a um, spori convergența bugetară între statele noastre. Pentru mai mult comunitarism trebuie să abordăm și politica de imigrație. Șefii de state și de guverne au fost inspirați când au recunoscut faptul că soluția sunt controle mai bune la frontierele externe și o politică comună pentru returnarea imigranților. Am răspuns uh, unui uh, ziarist, uh, unei persoane din mass media care dorește să uh, protejeze anumiti concetățenii. Am spus, da, așa este, dar pentru a-i proteja mai bine trebuie să le dăm vize ca să poată să circule în Uniunea Europeană. Și atunci vor înțelege. Spațiul Schengen este unul dintre pilonii cei mai stabile ai Uniunii, dar știu și că suprimarea controlelor la frontieră uh, necesită un nivel ridicat de încredere între toți participanții. Stimați dom domnilor președinți, dorim o Europa mai puternică, mai unită pentru cei 500 de milioane de, de europeni. Doresc uh, acest lucru și uh, pentru viitorii noi membri ai Uniunii, uh, croații, și doresc să felicit pe primul ministru al Croației, care a făcut în așa fel încât țara sa să încheie negocierile în la timp și respectând toate criteriile. Uh, Toată lumea știe că n-a fost ușor. Nu uităm uh, războiul din Balcani și dacă Croația va deveni al 28-lea stat membru al Uniunii, uh, constatăm că există perspective europene pentru întreaga regiune și acesta reprezintă un semnal politic foarte important, încurajator pentru noi toți și pentru popoarele din aceste state. În încheiere doresc să spun că grupul PPE Uh, este de acord cu, consiliile, cu concluziile Consiliului European privind uh, zona Mării Mediterane, în calea acestor țări înspre democrație și uh, statul de drept și pentru faptul că au fost condamnate statele care își reprimă propriile popoare. Dragi colegi, șefii de state și de guverne au făcut pariul Uniunii și nu al diviziunii. Au ales comunitarismul, nu uh, metoda interguvernamentală. Au încurajat statele în dificultate, nu le-au blamat, dar fără a uita fără a renunța la calea dificilă și dar incoordonabilă de o îmbunătățire a finanțelor publice ale tuturor statelor membre. Iată Uniunea Europeană pe care o favorizează grupul meu și atitudinea responsabilă pe care o promovăm. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. President. Uh... Vă mulțumim, domnule președinte. Urmează acum domnul președinte Martin Schulz în numele socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc, domnule președinte. Misiunea acestei conferințe a președinților este aceea de a comenta ceea ce ne-a prezentat domnul Van Rompuy în calitatea sa de președinte al Consiliului European. Misiunea noastră este, de asemenea, aceea de a evalua cele făcute de președintele Barroso în calitatea sa de președinte al a Comisiei Europene. Și trebuie să recunosc că după ce am auzit intervențiile, după ce am uh, citit articolele din mass media, am uh, acum o impresie uh, ciudată. Dumneavoastră spuneți că totul este în regulă, că totul este ușor, că s-a ajuns la un acord între șefii de stat și de guvern și că acest acord va, ne va ajuta să o luăm pe calea cea bună. Dar, cu toate acestea, permiteți-mi să spun că impresia mea este cu totul alta. Cred că dezbaterile pe care le-am purtat în trecut, înaintea acestui, uh, acestui Consiliu European, nu trebuie să fie rep- repetate, însă trebuie să comparăm acum cele solicitate de noi în trecut și rezultatele la care s-a ajuns în urma Consiliului European. Dați-mi voie să vă dau un, un exemplu. În calitatea mea de președinte al unui grup uh, politic, spuneam că Consiliul European are drept misiune recâștigarea încrederii cetățenilor european, europeni. În momentul de față, uh, Uh, viitorul Uniunii Europene nu poate fi decis în cadrul unui pachet de șase, șase uh, acte legislative, ci, din păcate, viitorul Europei este decis de agențiile de rating care uh, ridică degetul sau îl coboară. Trebuie să înțelegem care sunt criteriile pe baza cărora aceste agenții de rating decid viitorul Uniunii Europene. Cine uh, Uh, îi ajută și cum sunt uh, ajutate aceste agenții de uh, rating să evalueze pașii înainte sau înapoi făcuți de către statele Uni- Uniunii Europene. Vedem ce s-a întâmplat în Grecia, pachete de austeritate, după pachete de austeritate, care au fost puse pe picioare, dar care nu dau rezultate tocmai din pricina acțiunilor agențiilor de rating. Ați, ați discutat în cadrul Consiliului European despre o agenție europeană de rating? În ziare se spune că, în ceea ce privește uh, acordul Schengen, ministrul, prim-ministrul uh, polonez spune că uh, libera circulație este un bun european care va fi apărat de către Uniunea Europeană. Da, toate bune și frumoase, cu siguranță se bucură de uh, de sprijinul nostru. În același timp, uh, miniștrii uh, francezi spun că libera circulație trebuie să fie controlată. Interesantă explicație sau in, interesantă uh, propoziție. Fiecare își are propriile sale motive, însă văd că tocmai aceste opinii divergente nu sunt discutate în cadrul Consiliului European. Domnule Van Rompuy, dumneavoastră ne-ați cerut ca uh, Acum, după ce Consiliul European a ajuns la un final, noi, Parlamentul European, să fim de acord cu pachetul privind guvern- guvernanța economică. Însă dați-mi voie să vă pun două întrebări. De când Consiliul European cere și impune șefilor de stat și de guvern uh, anumite uh, legi cât se poate declare? Consiliul European are această misiune, nu dumneavoastră în calitate de președinte. Uh, dacă interpretez eu corect uh, tratatul uh, de la Lisabona, Consiliul este acel organ care dă linii directoare. Dumneavoastră acum uh, mi-arătați că v-ați implicat atât de tare în proiectul legislativ încât ne puteți cere unele lucruri sau altele. Parlamentul European a amânat uh, votul din pricina a două cauze. Prima cauză este, de fapt, o întrebare adresată doamnei Angela Merkel. Ce se întâmplă cu asimetria în cazul viitoarei directive cu privire la dezechilibrele macroeconomice? Aceasta era prima cauză, prima întrebare. A doua cauză, a doua întrebare se adresa mai degrabă președintelui Sarkozy, pentru că el era cel care lupta împotriva majorității de două treimi uh, Uh, necesare pentru impunerea de sancțiuni în cazurile de um, datorie excesivă. Deci dacă Comisia poate implementa rapid uh, sancțiuni și Consiliul nu are, are nevoie de o uh, majoritate de două treimi, vedeți, există o diferență aici. Uh, această diferență a fost discutată în cadrul summitului. Dacă am primi uh, răspunsuri la aceste întrebări, atunci am putea decide dacă aceste aspecte vor uh, fi decisive în votul care a fost amânat pentru iulie în cadrul Parlamentului European. Nu vreau să mă priviți cu ochi uh, răuvoitori, însă multe dintre informațiile pe care ni le-ați oferit le citisem deja în presă. De fapt, multe dintre aceste explicații erau de așteptat, iar această conferință a, sau acest summit al Consiliului European nu a avut niciun fel de, nu a adus niciun fel de noi informații pentru mine. Domnul Giefer Hofstadt. Mai întâi doresc uh, să mulțumesc uh, domnilor președinți Van Rompuy și domnul și Barroso pentru prezentarea făcută în legătură cu deciziile Consiliului European. Uh, mai întâi doresc să abordez problema Greciei și a pachetului de guvernanță economice. Să fie foarte clar, criza nu s-a terminat. Chiar cu votul în această seară, Parlamentul grec nu se termină criza astăzi pentru prima dată uh, obligațiunile Irlandei uh, și uh, Portugaliei au depășit 900 de puncte. Deci nu trebuie să găsim doar o soluție la criza din Grecia, ci o soluție structurală la această criză. Și o soluție structurală înseamnă guvern, un pachet de guvernanță economică îndrăzneț, așa mai îndrăzneț decât cel pe care îl avem astăzi pe masă. Acest lucru înseamnă, domnule președinte, că nu e nevoie doar de sancțiuni pentru țările care nu își respectă obligațiile, ci și implicare din partea Comisiei și Băncii Centrale Europene care să controleze lucrurile și nu statele membre să controleze lucrurile și să hotărască. Am mai spus acest lucru de mai multe ori. Statele membre nu se autopedepsesc. Nu s-a întâmplat nici în trecut și nu se va întâmpla nici pe viitor. Iată de ce, domnule președinte, Parlamentul a hotărât săptămâna trecută să respecte un sistem de votare inversat. Este esențial ca Comisia să ia hotărârea și Consiliul să poată să hotărească numai după aceea uh, să o respingă. Cred că este o atitudine foarte responsabilă din partea Parlamentului. Nu spuneți că este o atitudine irresponsabilă, pentru că acest pachet uh, a fost creat acum 10 luni într-o situație foarte diferită de cea de astăzi. Și astăzi, domnul Livski președintelui FMI-ului pentru câteva săptămâni și domnul Gainer, ministrul de finanțe și domnul Trichet de la Banca Centrală Europeană spun cu toții același lucru ca și Parlamentul. E nevoie de un pachet mai larg și mai ambițios. Nu e greu să obținem acest pachet, domnule președinte. Este suficient faptul că ca Consiliul să fie de acord cu propunerile foarte rezonabile ale Parlamentului în următoarele zile și sper că se va întâmpla acest lucru. Nu e ușor, e nu e greu, e foarte, foarte ușor. Consiliul să spună da și săptămâna viitoare votăm la Strasbourg. Acum, am al doilea aspect, um, zona Schengen și riscul de dezintegrare a Uniunii nu știu, poate colegii mei au înțeles mai bine poziția Consiliului. Eu n-am înțeles nimic. N-am înțeles ce a hotărât sau nu Consiliul în legătură cu zona Schengen. Dragi colegi, în cadrul acquis Schengen există astăzi posibilitatea de a introduce controle la frontieră în două cazuri în caz de uh, amenințare la adresa securității naționale sau în caz de problemă gravă de ordine publică. Așa că întrebarea mea pentru toată lumea și adresată dumneavoastră, de ce mai avem nevoie și de o a treia situație? De ce să introducem o a treia situație în legătură cu imigrația? Nu salvăm așa zona Schengen, din potrivă, o omorâm. O distrugem, poate ar trebui să repet în franceză. Deci, în franceză, domnule Soboda. Astfel, zona Schengen uh, nu va fi salvată, va fi omorâtă, va fi distrusă. Și acest element fundamental al Uniunii Europene va fi distrus. Trebuie să fie foarte clar. Domnule președinte, întregul Parlament are o poziție unică. Nu va vota uh, o nouă posibilitate de introducere a controlelor la frontieră, nici acum și nici pe viitor. De ce? Pentru că Uniunea Europeană nu trebuie să-și consolideze frontierele interne, ci frontierele externe comune. Uniunea Europeană acum are nevoie de o politică comună de azil. O așteptăm de mult. Avem nevoie de o politică comună privind imigrația, așa cum prevede tratatul avem, trebuie de asemenea să împărțim uh, povara unui influx masiv de cetățeni din țări terțe, așa cum am făcut-o atunci când 300 de mii de oameni din Kosovo au venit în Uniunea Europeană. Și atunci n-am avut nevoie de o a treia excepție sau de o schimbare a acquis Schengen. Aveam o politică comună și vă aduceți aminte, atunci a existat o adevărată solidaritate. Voi încheia, domnule președinte. Statele membre, suntem în conferința președinților, nu-i așa? Statele membre cred că pot să schimbe acest lucru, dar pot să vă spun că Parlamentul nu va permite așa ceva. Mulțumesc. Urmează domnul Timothy Kirchhoff, vă rog. ECR. Uh, uh, Stimați președinți, înainte de a mă referi la criza din zona euro, dați-mi voie să mă refer la uh, alte aspecte menționate la, la summit. Este corect din punct de vedere moral să sprijinim pe toți cei din Africa de Nord și Orientul Mijlociu care doresc să își creeze instituții democratice și libertăți fundamentale pe baza statului de drept. Este o oportunitate istorică de a îi lovi pe extremiști aici și în străinătate care consideră că trăim într-un într conflict al civilizațiilor există uh, o confruntare, dar este între cei civilizați uh, care se bazează pe democrație și, cei, uh, și acei barbari care se bazează pe violență și terorism. Pentru a câștiga această confruntare avem nevoie de o abordare bazată pe democrație, creștere economică pentru a crea locuri de muncă și pentru a elimina sărăcia și măsuri de securitate pentru a ne apăra împotriva celor care doresc să ne distrugă. În ceea ce privește migrația, da, Josef, aici nu avem nevoie de mai multă Europa, ci de o Europa mai bună. Avem nevoie ca legislația existentă să fie implementată cu mai multă eficacitate, iar ca agențiile europene să fie mai eficiente îngrijorările și preocupările oamenilor sunt reale și nu pot fi eliminate uh, doar uh, prin vorbe goale. Terorismul este o amenințare uh, serioasă și migrația este o provocare economică și socială. Abordarea noastră trebuie să fie decisivă, dar echitabilă. Controlele trebuie, la, graniț, la frontiere trebuie să fie păstrate acolo unde este necesar. În Regatul Unit, ele există, dar acolo unde nu mai există, ele pot fi uh, înlocuite de alte măsuri care uh, duc la încrederea cetățenilor. În ceea ce privește romii, noi credem că acest subiect trebuia menționat. Integrarea acestora este o problemă de conștiință și o problemă care ne preocupă pe toți. În ceea ce privește Croația, salutăm faptul că negocierile uh, avansează și faptul că aderarea se apropie. În ceea ce privește criza economică europeană, este vital ca toate statele membre să joace rolul uh, și prin intermediul femeii atunci când este necesar. Însă Uniunea Europeană nu este numai zona euro. Iar cei care, se, uh, care răspund de regulile pentru zona euro trebuie să fie responsabili și pentru problemele zonei euro. Cei care au decis asupra pactului de stabilitate uh, trebuie acum să facă față consecințelor. Uh, nu este adevărat uh, faptul că uh, Germania, că um, statele nu se autopedepsesc. Iată, Germania este un exemplu în care o țară s-a autopedepsit um, în momentul în care uh, a avut dificultăți. Însă există și un alt pericol în zona euro. în ceea ce privește răspunsul la criza economică. Nu avem rezultate bune în ceea ce privește investiții, competitivitate și așa mai departe. Avem nevoie de acțiune și reformă pentru a crea, a avea afaceri și întreprinderi de uh, primă clasă. Probabil că astăzi Grecia este cel mai important subiect, dar când istoria acestui secol se va scrie, va uh, conta modul în care am supraviețuit tsunamiului economic. Vă mulțumim, doamna Rebecca Harms, din partea uh, verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Van Rompuy, domnule Barroso. Am fost uh, indignată de poziția dumneavoastră privind acordul Schengen. Ați susținut că Consiliul încearcă să îmbunătățească acest acord, însă această exprimare mi se pare foarte cinică. Cum s-a ajuns la această discuție? Europenii au ratat aproape în totalitate primăvara arabă din cauza faptului că colaborarea cu uh, regimurile autoritare din zona a fost atât de bună. În momentul de față se organizează mese rotunde cu privire, uh, pe tema democrației și în același timp sunt uh, create uh, granițe în cadrul Uniunii Europene. Granițe care, practic, sunt obstacole în caza oamenilor care încearcă să se salveze. Mi se pare că aceasta este o ex- o expresie clară a tristeții europene. Iar dumneavoastră, domnule Van der Rompuy, în calitatea dumneavoastră de prim președinte a, al Uniunii Europene, nu puteți fi într-adevăr convins în momentul în care spuneți că modificarea acordului Schengen ar fi una pozitivă. Cred că această declarație ar trebui să fie retasă de către dumneavoastră. Sper că dezbaterea de astăzi ne va arăta cât se poate de clar că Parlamentul European va face tot ce îi va sta în putință pentru a rămâne în cadrul procedurii de codecizie. Pentru că ceea ce apărați dumneavoastră acum este trist, după cum spuneam. E trist, de asemenea, faptul că încercați să eliminați Parlamentul European din procesul decizional. În al doilea rând, acum, Grecia. Nu vreau să repet toate cele spuse cu privire la guvernanța economică, multe dintre comentarii au fost pozitive, însă dați-mi voie să includ un comentariu pe care, de fapt, am încercat să-l pun în discuție încă de săptămâna trecută. Știm că grecii, așa cum arată măsurile de uh, asistență financiară și programele de austeritate, nu vor reuși să se salveze singuri singuri. Știm că avem nevoie de un nou cadru, știm de asemenea că avem nevoie de un pachet de investiții astfel încât uh, economia să fie relansată. Nu am înțeles care sunt propunerile dumneavoastră cu privire la Grecia, în ciuda faptului că v-am ascultat declarațiile. Mi se pare că lipsește unul dintre aspectele esențiale și anume echitatea. Avem nevoie de echitate în această perioadă de criză uh, financiară, iar Uniunea Europeană trebuie să lupte pentru echitate. Trebuie să-l încurajăm pe premierul grec ca elitele Uh, grecești, uh, din Grecia și, de asemenea, bogații din Grecia să fie implicați în uh, salvarea Greciei. De asemenea, trebuie să se discute despre implicarea băncilor. De ce vorbesc despre echitate? Sunt convinsă, după înțelegerea istoriei continentului european că Uniunea Europeană într-adevăr luptă și reprezintă o expresie a libertății și democrației europene. Însă, nu trebuie să uităm pe viitor că întotdeauna Uniunea Europeană a reprezentat o promisiune de mai bine. Până în momentul de față, însă, Uniunea Europeană nu a reușit să-și respecte promisiunile. Nu a reușit, în special în această perioadă de criză. Consider că reîntoarcerea la statele naționale va fi mai încununată de succes decât ne-am dori dacă, doar dacă Uniunea Europeană nu va reuși într-adevăr să-și respecte uh, promisiunile. Domnul Bischi, din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi amintesc de faptul că Martin Schulz a vorbit de acest uh, summit ca despre un uh, summit istoric pentru viitorul Europei și înaintea acestui summit și cred că acest lucru nu s-a întâmplat, acest summit nu a devenit istoric. Nu s-a putut ajunge la un acord cu Parlamentul European cu privire la pachetul privind guvernanța economică obiectivele principale ale strategiei Europa 2020, ocupare, eficacitate energetică, cercetare și uh, dezvoltare, educație și combaterea sărăciei, nici măcar din punctul de vedere al uh, șefilor de stat și de guvern nu se consideră că există uh, progrese. Situația în Grecia este în continuare gravă. Uh, o privire aruncată asupra eurobarometrului ne arată că cetățenii europeni uh, nu au încredere în faptul că Uniunea Europeană va reuși să iasă din criză. De ce? Pentru că se continuă cu aceeași politică economică ce ne-a dus în această criză. De la Grecia se cere să renunțe la politicile bazate pe de- democrație, um, trebuie ca um, proprietatea de stat uh, este considerată malefică uh, și uh, creditele sunt într-o situație catastrofală. Această terapie de șoc impusă ar putea să devină regula de bază în Uniunea Europeană. Portugalia și Irlanda au deja multe de povestit despre asta. Uh, pachetul de guvernanță economică urmează să uh, prevadă sancțiuni mult mai stricte uh, pentru toate statele membre. Este vorba de... avem de-a face cu o guvernanță falsă. Agențiile de rating și piețele financiare vor avea un cuvânt și mai puternic uh, de spus în acest sens iar controlul democratic va fi um, subminat. Grecii astăzi și mâine fac grevă generală. În acest, din această perspectivă, vă întreb, uh, stimate președinte Van Rompuy, stimate președinte uh, Barroso, ce va face Uniunea Europeană dacă Parlamentul mâine va respinge pachetul de austeritate? Bineînțeles, este o întrebare ipotetică, dar s-ar putea să se întâmple așa. Mă întreb însă de ce nu există un plan B sau un plan C. Pentru că se poate întâmpla să aibă loc ceva la care nu ne-am așteptat, totuși. Vă mulțumim, domnul Nigel Farage, din partea EFD. Îi avem în fața noastră pe toți președinții Uniunii Europene care ne spun că toate bune. Foarte bine, haideți să râdem și să distrăm că totul merge bine, dar nu e așa. Uniunea Europeană trăiește din uh, timp uh, de închiriat, bani uh, împrumutați și nu contează câte obligațiuni cumpără chinezii, nu contează ce acord are președintele Sarkozy pentru a renegocia datoriile. Problema este că dăm faliment și nimeni nu va mai putea plăti. Nu contractând noi datorii veți reuși să ieșiți din criză. Liderii Uniunii Europene și femeiul nu fac decât să consolideze eșecul și să pună întrebări și mai mari legătură cu întregul proiect european ați pierdut încrederea în aceste instituții, eh, se pierde încrederea în aceste instituții din cauza uh, faptului că nu sunteți cinstiți dumneavoastră din punct de vedere politic. Uh, ați făcut toate aceste lucruri fără a întreba nimic pe cetățeni. Dar, altă problemă, cetățenii nu cred numai că sunteți necinstiți, ci că sunteți și incompetenți. Una este să le luați democrația, dar alta este să le conduceți viețile uh, în, direct în zid. Uh, nu faceți decât să cumpărați timp, să treceți uh, de la un credit la altul. Orice prevedeți la aceste ședințe uh, se dovedește mai, atâi, mai apoi că este greșit. Refuzați complet să, acceptați un plan, un plan care, de salvare în momentul în care milioane de oameni își pierd locul de muncă uh, și ajung în pragul sărăciei. Nu vă respectați datoriile, nu sunteți apți pentru posturile dumneavoastră și uh, hemiciclul este gol pentru că nici deputaților nu le pasă, dar uh, sute de mii de oameni uh, demonstrează la Atena și în alte orașe ale grecilor, dacă, ale Greciei. Dacă resping acest pachet, acest lucru va fi dureros pentru bănci, pentru Banca Centrală Europeană, dar ne va obliga să facem față responsabilităților noastre. Aveți vreun plan pentru astfel de situație? Pe de altă parte, să nu credeți că primăvara uh, arabă nu riscă să, să devină o vară mediteraneană în momentul în care popoarele luptă pentru a-și recăpăta drepturile. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule copreședinte. Are cuvântul acum colegul Filip Clas, uh, neafiliat. Vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului Schulz, dacă îmi permiteți. Și, uh, domnule președinte, e bine că, într-un final, se anunță măsuri pentru îmbunătățirea acordului Schengen. Însă propunerile făcute nu sunt de bun augur din punctul meu de vedere. Uh, mi se pare că mecanismul de salvagardare trebuie, va fi uh, folosit într-o, folosit într-o manieră diferențiată. Pot fi introduse o serie de clauze uh, care vor permite statelor membre, în mod excepțional, să introducă noi, uh, din nou, controlele la granițele naționale. Bineînțeles, aceste clauze pot fi puse în aplicare doar dacă anumite criterii sunt întrunite și, de asemenea, aplicarea lor este limitată. Așadar, dacă lucrurile nu se întâmplă în felul acesta, uh, ne temem că vor apărea o, noi po- poveri administrative, dar de fapt aceste poveri administrative oricum vor apărea și ne, vor, ne vom scufunda în ele fără să reușim într-adevăr să protejăm granițele. Iar în ceea ce privește Frontex-ul, discutăm despre el de ani și ani de zile, iar ideile pe care le-ați vehiculat dumneavoastră nu sunt nici pe departe noi. Ați vorbit despre parteneriatul cu state terțe, dar ce înseamnă acest parteneriat? întrebat. Nu ne-ați spus uh, deloc într-o manieră concretă modul în care vă gândiți să constituiți aceste parteneriate. Cum credeți că trebuie să arate acordurile încheiate cu statele terțe? Statele terțe trebuie ele să fie cele care pun capăt fluxurilor migratorii înspre Uniunea Europeană sau nu? Domnul Barroso, din nou, a declarat vehement că trebuie să ne opunem populismului și naționalismului, pentru că aceste curente vor face uh, imposibilă viața în Uniunea Europeană. Dar, domnule uh, Barroso, să nu uităm faptul că tocmai Consiliul European reușește să pericliteze acordul Schengen pentru că nu își dorește să aplice decât jumătate din acordul încheiat. Uh, deci, fără controle la granițele externe și, în același timp, granițe interne care sunt uh, precum un ciur să vedem ce se întâmplă la nivelul cetățenilor europeni. Aceștia sunt nemulțumiți. Prin urmare, avem nevoie de măsuri cât se poate de concrete și nu doar de propuneri. Trecem acum la procedura Catch Doamna Gal, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului președinte, să-l felicit pentru că summitul de săptămâna trecută a reprezentat o reală provocare. Trebuie să vorbim despre realizări pentru că în sfârșit avem o strategie pentru problemele romilor, o strategie pentru zona Dunării și S-a discutat despre guvernanța economică. S-au făcut toate acestea în uh, președin, timpul președinției maghiare. Știu că nu s-au încheiat uh, negocierile uh, privind uh, pachetul macroeconomic. Nu avem suficiente măsuri pentru a lupta împotriva crizei. Nu am reacționat suficient la criză, la uh, efectele macroeconomice și sociale uh, dar pachetul de șase măsuri uh, și pentru guvernanță economică nu a fost uh, suficient, nu i s-a dat suficientă inform, um, importanță. A venit timpul să se ajungă la un acord privind guvernanța economică și sperăm că votul um, va fi în favoarea acestui pachet. După cum a spus domnul președinte, nu trebuie să ne permitem să rămânem în situația actuală. Mulțumesc! crise da dívida soberana demonstra a interdependência de todas as nossas economias mas há outra grande Criza datoriilor ne arată că uh, economiile noastre sunt interdependente, domnule președinte. Reversul medaliei înseamnă că austeritatea impusă unui stat nu funcționează, va face doar ca uh, economiile grecești, portugheze, italiene și așa mai departe să uh, aibă mai mult de pierdut deci, de ce să nu adoptăm metode europene, cum ar fi obligațiunile europene, astfel încât să putem finanța recuperarea economică și să promovăm guvernanța economică și să avem o politică de taxare și uh, fiscalitate uh, comună. Numai așa am putea forța băncile europene să se asigure că uh, toți banii grecești care s-au dus în, înspre paradisuri uh, fiscale uh, în ultimele uh, luni ar fi recuperați. Are Consiliul un plan B? Este conștient Consiliul de cât de tare afectează acest plan neoliberal cetățenii, moneda euro, integrarea europeană și așa mai departe? Domnul Graham Watson. Vă mulțumesc. Consiliul a cerut Comisiei să facă propuneri pentru reducerea achiului comun- comunitar, cum prin permisiunea acordată reinco- uh, controlelor naționale. Uh, Acum vreau să îl întreb pe președintele Consiliului ce va face în cazul în care va avea de uh, se va confrunta cu propunerea asemănătoare din partea unor lideri uh, populiști europeni. Cum veți uh, explica istoricilor faptul că acest dezastru al unității europene se petrece acum în timpul președinției dumneavoastră și cum veți reuși să explicați toate aceste decizii cetățenilor europeni? Vă mulțumim. Urmează doamna Corin Vortman Col. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Van Rompuy, v-ați confruntat cu una dintre cele mai complicate ordini de zi ale unui, ale unui Consiliu European de când sunteți președinte și Uniunea se confruntă cu mai multe provocări majore. Și totuși ați reușit să faceți progrese considerabile, chiar dacă unii colegi le neagă. Progrese în domenii foarte importante. Doresc să subliniez situația actuală ceea ce privește pachetul de guvernanță economică. Deocamdată se pare că toată atenția este dată soluției complicate pe care trebuie să o găsim uh, crizei uh, din Grecia. Dar nu ne interesează doar uh, cum se stinge focul, ne interesează și pachetul care va urma pentru a evita viitoare crize și pentru a îmbunătăți creșterea economică și ocuparea. Contez pe eforturile noastre comune și aici în Parlament să reușim să sărim ultimele garduri, ultimele obstacole în următoarele săptămâni pentru că săptămâna viitoare trebuie să votăm. Sper că vom vota un acord. Am ascultat cu mult interes ceea ce ați spus. Ați cerut acestui parlament, dar și Consiliului să găsească o soluție. Haideți să facem acest lucru. Mulțumesc. Liza... Doamna Liza Iaconsari are cuvântul. Puhemies, eh, joku on verrannut nykyistä eurooppalaista talouskriisiä. Mulțumesc. Oricine poate să compare uh, criza act economică actuală cu un uh, război mondial fără război. Uh, avem de-a face cu mari datorii ale statelor și rolul Chinei, de exemplu, este foarte important. Avem probleme foarte serioase și, drept urmare, este un lucru uman ca președintele Consiliului să spună că nu a fost uh, o ședință de rutină, o reuniune, de un summit de rutină. Situația nu este de rutină, deci nici această reuniune nu avea cum să fie una de rutină. Cred însă că sarcinile dumneavoastră că, de fapt, discursul dumneavoastră mai degrabă mi-a provocat preocupare în loc să mă liniștească. Întrebarea care se ridică este dacă Uniunea Europeană are, într-adevăr, un plan asupra modului în care trebuie să acționeze pentru a evita o, uh, pentru a evita ca uh, criza să se aprofundeze. Am citit uh, foarte mult despre asta și cred că trebuie să facem ceva pentru ca uh, criza să nu devină și mai gravă. Domnul Hunitis. Vă mulțumesc, domnule președinte. S-a spus deja că astăzi și mâine Parlamentul uh, grec va discuta un nou program de austeritate și va vota de asemenea programul de austeritate. Între timp, cetățenii sunt pe străzi. Domnule Van Rompuy, știți prea bine că discuția este una foarte înfierbântată. Dacă acest plan de austeritate nou nu va fi votat de către Parlament, atunci uh, Grecia nu va primi cea de-a treia tranș, a cincea tranșă din asistența financiară. Uh, și tocmai de aceea consider că în momentul de față trebuie să se răspundă la o întâmplare. Da, o întrebare. Dacă într-adevăr acest program de austeritate nu va fi votat de către Parlamentul grec, atunci într-adevăr nu veți da bani Greciei? V-ați gândit de asemenea la implicațiile unei asemenea amenințări, la implicațiile pentru zona euro? Uh, e vorba despre un răspuns important nu doar pentru Europa, uh, nu doar pentru Grecia, ci și pentru Europa. Domnul Odi, un minut. Conseil européen de l'attention. Mulțumesc președintelui Consiliului European pentru faptul că uh, a venit să se întâlnească cu deputații. Mulțumesc domnului Barroso. Regret că aceste întâlniri au loc în cadrul conferinței președinților și mă întreb dacă sunt conform articolului 15 din tratat în legătură cu pactul de stabilitate. Dacă bine am înțeles, e vorba de un tratat suplimentar fără dimensiune comunitară. Întrebarea mea exactă este acest mecanism european de, de stabilitate care implică multe capitaluri, cum se va prevedea controlul parlamentar politic sau Curtea de Conturi europeană sau curte, curțile de conturi naționale sau parlamentele naționale vor exista controlul politic asupra acestui mecanism financiar. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Elisa Ferreira. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. În primul rând, o întrebare adresată președintelui Consiliului. Și asta în ceea ce privește pachetul de șase propuneri. Eu sunt raportoare pentru dezechilibre macroeconomice. Este un domeniu complet nou. Trebuie să luăm o decizie care va fi crucială. Și asta în contextul în care interdependența a fost menționată de către toată lumea și este menționată și în text. Însă Consiliul elimină, exclude în mod explicit orice posibilitate de a analiza surplusurile și deficit, deficitele în același timp. Nu putem să analizăm situația unui stat membru Um, și să vedem deficitul fără să înțelegem că deficitul acestui stat este strâns legat de surplusul dintr-un alt stat. Asta înseamnă, practic, să închidem ochii în fața unei imagini de ansamblu. Aș dori un comentariu pe acest subiect. În al doilea rând, creșterea este foarte importantă, pentru că fără ea nu vom putea să ieșim din criză. Închei, domnule președinte. Flexibilitate. Reducerea birocrației, uh, este unul dintre elementele foarte importante în acest sens. Domnul Baften. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vedeți, sala este aproape goală aici, însă în Grecia sute și sute de mii de oameni sunt pe străzi. Poliția a folosit uh, gazele lacrimogene pentru a dispersa masa de oameni. Aceasta este sau ceea ce se întâmplă în Grecia este consecința deciziilor dumneavoastră. Trebuie să înțelegem realitatea într-un final. Cetățenii din Grecia trebuie să aibă posibilitatea de a se întoarce la drahmă, pentru că aceasta este cea mai bună cale pentru ei. În momentul de față trebuie să le oferim cetățenilor decizia, uh, posibilitatea de a înțelege ceea ce se întâmplă și de a decide de asemenea. Iar dumneavoastră nu-i ascultați deloc pe cetățeni. Iar domnule Van Rompuy, o întrebare către dumneavoastră. De fapt, o întrebare pe care am adresat-o și domnului Barroso. Există sau nu un plan B? Deci trebuie să știm dacă uh, Grecia intră în incapacitate de plată. Vreau să vă întreb care este planul dumneavoastră B. Um, I will be brief, but... Pe scurt, pentru că ați observat că deputații Irlanda, Grecia și Portugalia n-au timp de, vor, de pierdut cu cuvinte goale. Nu voi pune o întrebare pentru că nu voi primi răspuns. Presupun că, 1. Aveți un plan dar trebuie să țineți secret din diverse motive și doi, sau nu aveți plan și de aia nu vorbiți de vreun plan. Sau trei, există un plan, dar este în interesul, în interesul anumitor state membre și nu al tuturor. Nu cred că este o politică durabilă, nu mă aștept la vreun răspuns, dar să știți că deputații din aceste țări nu vor putea să explice aceste lucruri cetățenilor și uh, nu vreau să mă aflu în poziția să explic așa ceva. Mulțumesc. Doamna Marita Genacu are cuvântul. Vă mulțumesc. Dați-mi voie să mulțumesc președinților Consiliului și al Comisiei pentru că au venit astăzi um, pentru a ne răspunde la întrebări. Domnule președinte, criza euro care afectează mai puternic state precum Grecia, din care provin eu, solicită uh, adoptarea de măsuri imediat, dar și uh, o strategie pe termen lung. Este foarte clar că drumul ales deocamdată nu funcționează. Însă, aș spune că guvernele care au căzut de acord asupra unui um, acord, trebuie să îl aplice. Dacă nu este el aplicat, există un plan B? Pentru că țara mea și cetățenii uh, din Grecia nu doresc să se întoarcă la drahmă. Doamna Podimata. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cele două teme interesante pentru reprezentanții șefilor de stat și de guvern, ce anume acordul Schengen și criza financiară, sunt uh, esențiale. Ambele aspecte sunt deosebit de critice în momentul de față și tocmai de aceea nu putem decât să înțelegem faptul că acum nu putem implementa soluții uh, negândite, ci soluții preventive și de asemenea pan-europene. Spuneați pe drept despre Grecia că în zilele acestea Parlamentul grec vorbește despre un uh, pact deosebit de important pact de stabilitate și stabilizare a economiei grecești. E important ca Parlamentul grec să voteze pentru programul uh, nou propus de guvern. Uh, de ce? Pentru că partidul de guvernământ și-a asumat responsabilitatea pentru acest program și înțelege importanța sa. Însă mai sunt necesare și alte măsuri, măsuri pentru competitivitate, măsuri pentru creștere și în acest uh, domeniu avem nevoie de măsuri uh, uh, care să fie pan-europene. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și celorlalți doi președinți prezenți azi aici. În ceea ce privește concluziile Consiliului privind economia europeană și problemele Greciei, pentru că în calitate de grec mă interesează acestea în mod deosebit, bineînțeles. Eu cred că din punct de vedere politic e normal că nu ne puteți vorbi astăzi despre planul B în momentul în care în Grecia se votează pachetul respectiv de măsuri. Dar v-aș întreba Presupun că ați discutat aceste lucruri, ați evaluat situația economică din Grecia și repercusiunile acesteia asupra Uniunii Europene în viitorul apropiat. Și mai ales încotro merge economia. Ce vedeți pentru viitorul acesteia în Grecia? Monsieur le Président, dois-je vous rappeler que Domnul Goebbels, doresc să vă aduc aminte că zona Schengen face parte din Tratatul Uniunii Europene. Articolul 67 uh, impune lipsa controlului persoanelor, indiferent de naționalitatea lor, după ce de trec de front, uh, când traversează frontierele interne. Clauzele de, de salvgardare există, le-a amintit domnul uh, Verhofstadt, amintesc cea de la articolul 78.3 E vorba de fluxuri uh, de, uh, de fluxuri de imigranți uh, din țări terțe. Dar la hotărârea Comisiei, nu la hotărârea unui stat membru. Domnul Sarkozy, când spune că revizuirea tratatului Schengen trebuie să aibă loc, dorește să reformeze și tratatul Uniunii Europene într-o conferință interguvernamentală. Această nouă clauză de salvgardare după părerea domnului Sarkozy, ar permite controlarea liberei circulații. Să se controleze libera circulație, să se controleze 1 miliard 250 de milioane de persoane care traversează frontierele Schengen? Credeți că e posibil așa ceva? Mulțumesc, doamna Pervoș Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor președinții. Vă dați seama că fragilizând zona Schengen, fragilizați moneda euro? Moneda euro a fost dorită de europeni ca o etapă pe calea unei integrări sporite. Și simbolul acestui integrări sporite este tocmai zona Schengen. Cei care atacă zona Schengen atacă baza uh, monedei euro și în momentul în care și uh, întrebarea nu este aceea legată de libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană. Întrebarea este legată de frontierele noastre, de supravegherea um, fluxurilor de capitaluri. Suntem oare siguri că libera circulație a capitalurilor, așa cum are loc astăzi, cum este astăzi supravegheată, este cu adevărat în serviciul intereselor europenilor sau mai întâi în serviciul intereselor speculanților și ale piețelor? Mulțumesc! President. Mulțumesc, domnule președinte Varoso, vă dau cuvântul pentru a răspunde. Cele mai importante aspecte numite au fost Schengen, libera circulație în Uniunea Europeană și problematica Greciei. Dați-mi voie, pe scurt, să mă refer la aceste puncte foarte deschis. În primul rând, împărtășesc angajamentul exprimat aici atât de clar pentru libera circulație și uh, protejarea achiului comunitar și achiului Schengen în acest sens. Recunoaștem și recunoașteți că dacă este cineva care dorește protejarea Schengen, este Comisia, care a protejat acest principiu în mod consecvent, chiar atunci când uh, unele state membre puneau sub semnul întrebării libera circulație și uneori chiar și principiul non-discriminării. A trebuit uh, uneori să acționăm într-un mod uh, foarte ferm atunci când unele state membre au sugerat uh, că aceste principii nu constituiau priorități pentru ele. Vom menține această linie fără niciun fel de ezitare. Problema pe care o avem astăzi este aceea de a face față unei situații uh, în care un stat membru sau anumite state membre nu pot, față face, nu pot face față obligațiilor uh, față de Schengen. Uh, nu mai pot face față obligațiilor de a-și controla granițele externe. Sunt de acord că nu avem nevoie să creăm mai multe dificultăți în granițele noastre interne. Avem nevoie să uh, ne asigurăm că sunt respectate granițele noastre exterioare. Dacă nu există încredere în opinia publică din statele membre cu, în ceea ce privește granițele externe, e bine, atunci vom avea probleme reale pentru menținerea achiului în acest sens. De aceea, în septembrie, vom înainta o propunere și cred că discuția în Consiliul European a fost foarte utilă pentru această propunere nu voi intra în detalii, dar au existat uh, unele argumente foarte interesante aduse în timpul dezbaterii și cred că poziția Consiliului, sincer cred, că poziția Consiliului este pozitivă. Ce încercăm să facem acum este să creăm o perspectivă comunitară pentru asta. În loc să avem un sistem în care un stat membru poate în mod unilateral, cum au făcut unele state membre în trecut, să introducă controlele la granițele interne, încercăm să creăm un sistem bazat pe uh, criterii obiective și specifice și o evaluare comună pentru o perioadă specifică, subliniind faptul că acest lucru nu va afecta libera circulație a persoanelor. Astfel, Comisia va face parte din evaluarea sistemului și evaluarea va avea loc la nivel european, incluzând Comisia. Pro- cred că ceea ce încercăm sau ceea ce propune Comisia Europeană este să avem un mecanism european pentru a evita uh, decizii unilaterale, pentru că deja în ziua de astăzi statele membre pot introduce restricții în, la granițele interne. Pot deja să o facă. Însă, dacă o fac într-un cadru, ă, diferența este dacă o vor face într-un cadru general, cum îl avem acum, sau dacă vom stabili niște criterii foarte specifice pentru asta și un mecanism european pentru asta. Eu cred, într-adevăr, că este un mod de a consolida achiul nostru și abordarea noastră comună. Și, bineînțeles, vă vom supune uh, propunerea noastră astfel încât să o discutați și să o dezbateți um, în același timp menținând achiul care asigură libera circulație a cetățenilor și nu numai a cetățenilor și a persoanelor, ci libertățile uh, și libera, liber, uh, libertățile fundamentale ale Uniunii Europene și um, cele patru uh, principii de liberă circulație pe care Comisia le va apăra întotdeauna fără ezitări. Apoi, Grecia și celelalte uh, state afectate. După cum am spus, și pentru Grecia avem uh, în vedere sublinierea nevoii creșterii economice. Înțelegem frustrarea cetățenilor din Grecia, care acum au de-a face cu o situație în care ei sărăcesc și uh, Practic, uh, cei care ar putea investi în Grecia nu o fac, își scot banii din țară. Este o situație gravă. Dacă vrem să fim sinceri cu grecii, dar și cu noi, trebuie să le spunem că nu există nicio altă cale uh, în afara unor reforme dureroase, dar este nevoie de consolidare fiscală și de reformă. Trebuie să se creeze condițiile pentru creștere din nou. Iar cei care vorbesc despre un plan B, da, poate că ar fi o soluție mai ușoară. Dar ei mint când vorbesc despre asta, pentru că nu există un plan B pentru a evita falimentul. Singurul plan viabil este cel propus de către Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană și FMI și care este sprijinit de către toate statele membre ale Uniunii Europene. Și oricine uh, sugerează că ar exista o alternativă va fi responsabil de uh, catastrofa ce va avea loc în finanțele publice din Grecia. Acesta este planul pe care îl avem. În momentul în care avem un plan, uh, bineînțeles, comentatorii pot face speculații, dar îi lăsăm pe ei să facă speculații. Noi respectăm planul pe care îl avem. Acesta este planul pe care îl avem pentru a face față situației din Grecia. Și orice idee de a pune sub semnul întrebării acest plan de fiecare dată și de a căuta alternative nu va spori uh, încrederea, ci va distruge încrederea în general a cetățenilor și a piețelor. Să respectăm acest plan așadar, de aceea spun, nu există soluții miracol, nu există alternative la soluțiile dureroase pe care trebuie să le adoptăm. Iar cei care uh, propun astfel de alternative, aș spune că sunt destul de cinici când se, când se uh, declară prietenii uh, Greciei. Condiția, așadar, pentru a sprijini Grecia este de a sprijini acest program. Bineînțeles că deci, uh, sprijinim deciziile Parlamentului grec, însă în Uniunea Europeană avem nevoie de solidaritate și responsabilitate. O țară nu poate să trăiască dincolo, dincolo de mijloacele sale timp de mulți ani. Iar Grecia nu și-a îndeplinit responsabilitățile față de celelalte state membre timp de mulți ani. Este o realitate. Responsabilitatea este așadar împărtășită. Avem nevoie acum să cooperăm cu partenerii greci, bineînțeles cu condiția, um, dacă aceștia doresc să coopereze cu noi, dar asta trebuie să facem. Este uh, decizia uh, Consiliului uh, și decizia la care s-a ajuns în mod uh, și consensul la care s-a ajuns, acesta este singura cale uh, de a uh, scoate Grecia din criză. Nu se va întâmpla de azi, de, pe, de, de azi pe mâine, va fi nevoie de mult curaj, dar este singura cale pentru ca Grecia să depăcea, depășească această situație. Și dacă vor face asta și pentru a face asta, se vor bucura de întreg sprijinul Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Acum îi voi da cuvântul domnului președinte Herman Van Rompuy. Euh, Foarte pe scurt. Mai întâi, legătură cu Grecia, sprijin tot ceea ce a spus președintele Comisiei. Dragi colegi, și fără Uniunea Europeană, Grecia ar trebui să revină la un echilibru bugetar și să-și recâștige competitivitatea. Ceea ce face Uniunea Europeană este să ajute. Uniunea Europeană ajută prin credite, de multe ori contestate în multe state europene, în multe țări. Și Uniunea ajută pentru ca țara respectivă să aibă timpul pentru a aplica programul uh, hotărât cu Comisia Europeană, Banca Centrală și Fondul Monetar Internațional. Deci, Uniunea Europeană nu este cauza problemelor. Problemele au apărut de ani de zile din lipsă de politici, din lipsă de supraveghere, dar și fără Uniunea Europeană există o problemă de deficit bugetar și fără Uniunea Europeană ar fi existat o problemă de competitivitate economică și Uniunea Europeană dorește să ajute țara respectivă pentru a reveni la echilibru și pentru a redemara pe calea creșterii economice. Acest program este dur. Toți cei care au dus uh, politici uh, de recâștigare a competitivității bugetare știu că sunt uh, măsuri dure și impopulare și salut curajul cu care guvernul grec își asumă responsabilitățile, mai ales vând în vedere tensiunile majore din rândul societății. Aceste măsuri după cum am spus-o de multe ori, trebuie să fie măsuri care să creeze un sentiment de justiție. Dar cel mai mare sentiment de justiție pe care îl poate avea cineva este ca toată lumea să-și plătească impozitele. Și o problemă majoră, nu doar din punct de vedere bugetar, ci și în percepția oamenilor, este faptul că frauda fiscală și alte flageluri nu permit instaurarea acestui sentiment de justiție și de corectitudine. Trebuie să ajutăm în toate felurile, la nivelul statelor membre, dar și al Comisiei, să se creeze structura administrativă în țara respectivă, o structură administrativă care să se asigure că toți cei care trebuie să plătească impozite o fac. Deci că toată lumea contribuie în funcție de propriile capacități. Atâta timp cât continuă că există fraude masivă, așa cum se întâmplă în Grecia, nu va exista acest sentiment. Există momente decisive și următoarele ore vor fi decisive pentru poporul grec, dar nu doar pentru acesta. Și pentru zona euro și mai ales pentru, și chiar pentru stabilitatea economiei mondiale. Deci fac un apel aici la adresa tuturor, nu doar la majoritatea actuală, ci la toți cei care trebuie să-și asume responsabilități în guvernul grec să o facă. Cu cât există mai multă unanimitate și unitate, cu atât va fi mai bine pentru poporul grec și pentru viitorul nostru. În ceea ce privește guvernanța economică, am spus-o și repet acest lucru, ar fi bine să încheiem negocierile și să ajungem la un compromis. Bineînțeles, președintele Consiliului European nu este competent. Eu n-am făcut decât să adresez un apel. A, am adresat un apel să se dea dovadă de dorință, de voință de compromis. Așa cum uh, atitudine care a fost uh, cea care a domnit în de lungul negocierilor cu președinția maghiară și cred că am căzut de acord în legătură cu 95 până 98% din pachet. Am făcut multe, s-au îmbunătățit textul inițial și s-au îmbunătățit chiar modificările propuse. Dar ultima parte trebuie încheiată. Cred că ar fi bine să se încheie înainte de vacanța de vară pentru ca și la nivel de guvernanță economică să reușim să încheiem acest pachet. Pentru că pentru a încheia acest pachet uh, la în timp util. Nu mă voi exprima eu în legătură cu conținutul compromisului. Președinția maghiară și Parlamentul trebuie să o facă, dar eu cred că după toate eforturile făcute ar fi păcat să nu se ajungă la un acord în legătură cu 5% din pachet. În ceea ce privește zona Schengen, sunt de asemenea de acord cu ceea ce a spus domnul președinte al Comisiei. Eu am asistat la discuția din Consiliul European și toate sensibilitățile evocate aici le-am auzit și în jurul mesei. Și n-am avut impresia de a participa la întâlnirea 27 de asasine tratatului Schengen. N-am avut deloc impresia asta. Din potrivă, s-a ajuns de acord în legătură cu un pachet echilibrat și clauza de, de salvgardare este o clauză care a fost introdusă nu doar de anumite state membre, ci chiar de Comisia Europeană. Și așteptăm cu nerăbdare de altfel propunerea Comisiei în legătură cu un astfel de mecanism. Și președintele Comisiei a prezentat abordarea pe care avea, va avea Comisia când va introduce această propunere. În textul concluziilor s-a decris acest mecanism în mod nuanțat și eu v-am prezentat concluziile. Domnul președinte al Comisiei a făcut-o de asemenea în cadrul replicii sale. Cred că ne confruntăm cu o necesitate clară, pe de o parte, de a salva achiul Schengen și, pe de altă parte, de a face față unor situații noi care nu au fost prevăzute în momentul în care s-a negociat tratatul Schengen. Lumea s-a schimbat de la tratatul Schengen, uh, Schengen încoace, s-a schimbat mult și trebuie să ne pregătim să facem față acestor noi provocări. De aceea am uh, ajuns la concluziile pe care le cunoașteți. Și, bineînțeles, Parlamentul European uh, va fi implicat conform procedurii de codecizie și își va asuma propriile responsabilități. Dar trebuie să știți că dacă apar situații noi, trebuie să ne adaptăm dispozitivele chiar și unul atât de esențial ca și tratatul Schengen. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte Van Rompuy, pentru intervenția și remarcile dumneavoastră, domnule președinte Barroso, pentru uh, intervenția uh, dumneavoastră. Închei conferința președinților deschisă tuturor membrilor. Vă mulțumesc tuturor încă o dată.